dezbatere. Mulțumim domnului comisar. Dezbaterea e închisă, iar votul va avea loc mâine la prânz. Acestea fiind spuse, trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem raportul doamnei Esaia în ceea ce privește cerințele tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro. Prima care intervine este doamna Wortman Cole. Uh, uh, da, domnule președinte, nu la asta vă așteptați, dar din păcate problemele de la aeroportul din Amsterdam a făcut astfel încât doamna Esaia să nu poată veni din cauza că este blocată în aeroport, pentru care domnia sa m-a rugat să o reprezint și Uh, să vă spun că este foarte bucuroasă de acordul la care s-a ajuns împreună cu Comisia și cu Consiliul și ar dori să mulțumesc de asemenea reprezentanților uh, Consiliului, uh, domnului comisar Barnier, doamnei Bowles, care este șefa Comisiei, președintele Comisiei Econ și tuturor celor care au avut o contribuție și au propus amendamente la acest raport. De asemenea, ar dori să mulțumesc și secretariatului Comisiei Econ, care ne ajută să ne facem uh, treaba. SEPA este de o importanță uriașă pentru piața internă europeană și are foarte multe beneficii pentru cetățenii noștri. Începând de, din februarie 2014, toate plățile electronice din zona euro vor fi la fel de ușoare ca plățile cu bani gheață. Și astfel companiile și cetățenii vor beneficia de SEPA. Cel mai evident avantaj este că poți să plătești dintr-un cont bancar oriunde în Europa. Acest lucru este acum disponibil pentru toată lumea. Toate aceste transfere de credite și debite în euro pot fi realizate ca și cum ar fi plăți domestice, plăți interne, obișnuite. Cu SEPA ai nevoie de un singur cont bancar pentru toată zona euro, prin utilizarea unui uh, număr IBAN. Acest lucru are niște avantaje, are foarte multe avantaje, pentru că e nevoie de un singur cont bancar pentru toată zona euro și dacă cineva lucrează în străinătate, această persoană nu are nevoie de un nou cont bancar în țara respectivă, ci poate să-și primească salariul în contul bancar pe care îl avea în țara de origine. Prin SEPA va fi de asemenea posibil să folosești ace- același card de debit sau de credit în toată zona euro. Deci dacă ești în uh, vizită sau uh, în concediu într-o altă țară din zona euro, poți să profiți de aceste beneficii. SEPA este o veste foarte bună în acest moment în ceea ce privește moneda euro și uh, Uniunea Europeană, pentru că va deschide piețele naționale către concurență și sectorul de plăți va fi mai eficient. În conformitate cu un studiu de impact publicat de Comisie, beneficiile vor fi de 123 de miliarde de euro într-o perioadă de șase ani. Beneficiile vor fi totuși și mai mari pentru că SEPA creează niște condiții favorabile pentru inovare, cum ar fi combinarea plăților în mod automat cu contabilitatea unei companii. Așa se întâmplă în Finlanda și în alte țări, și în țările de jos, spre exemplu, care sunt într-o etapă timpurie și au început dintr-o etapă timpurie să uh, aplice SEPA. Ușurarea plăților ușurează utilizatorilor posibilitatea de a cumpăra bunuri pe internet. Consumatorii vor avea ocazia să facă o comparație de prețuri să cumperi un calculator de la cea mai ieftină ofertă din Uniunea Europeană va încuraja scăderea prețurilor în întreaga piață europeană. Tocmai de aceea SEPA este esențială pentru o piață internă care funcționează bine. Pentru că în trecut ne-am mutat destul de greu către SEPA, acest regulament stabilește o dată limită clară pentru tranziție. Parlamentul European a reușit să negocieze acest termen uh, limită atât pentru credite cât și pentru debite. Termenul limită este 1 februarie 2014 și în statele membre care nu folosesc moneda euro, această dată este 30 octombrie 2016, lucru care ne va ajuta să avem campanii de conștientizare a consumatorilor pentru a ajuta să se adapteze la această schimbare. Parlamentul European a obținut și nivelul adecvat de protecție a consumatorilor, pentru că consumatorul acum poate să uh, ceară băncilor să limiteze la o anumită sumă uh, debitele directe. De asemenea, nu va mai fi util sau necesar pentru consumator să le oferă băncilor uh, mai multe conturi pentru uh, plățile transfrontaliere. Pentru o mai bună adaptare la acest nou sistem este nevoie de o perioadă de tranziție de 2 ani după data finală. Spre exemplu, au existat state membre care pot să permită companiilor să sară peste uh, uh, utilizarea mesajului standard uh, XML. și uh, să se utilizeze în continuare IBAN-ul pentru o perioadă suplimentară de 2 ani. Directiva privind serviciile de plată va fi revizuită în cursul acestui an și de aceea este important să avem un uh, sistem cât mai consecvent și să ne asigurăm că acest sistem funcționează. Și în numele doamnei Esaia aș dori să subliniez faptul că ne bucură faptul că cetățenii și firmele uh, din Uniunea Europeană care ajută la uh, transferele la credite și la debite directe a dus practic la o zonă unică de plăți în Europa, cu adevărat. Mulțumesc foarte mult, doamnă Vormancol. Iar acum dau cuvântul domnului comisar Michel Barnier. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu Comisiei Econ și președintei sale, doamna Bowles. Mulțumesc și doamnei Corin Vortman colo rog să îi transmită doamnei Esaia mulțumiri călduroase pentru activitatea sa în concertare cu raportorii din umbră, Sofie Intveld, Sven Gigol și Mari Padar. Serviciile de plată sunt vitale pentru economiile noastre. Avem nevoie de o pia- piață a plăților care să funcționeze optim. Doar așa putem avea o piață internă cu potențial de plin de creștere. Vrem să ajungem la SEPA, după cum a spus doamna Fortman Cole, un spa- spațiu unic al plăților în, în euro. Plățile în euro sunt în momentul de față fragmentare de la un stat la altul și vrem să introducem servicii de plate interne. Este vorba de un regulament financiar în serviciul celor care lucrează în economia reală. Nu este vorba aici de eh, este vorba că plățile transfrontaliere trebuie să devină la fel de ușoare ca plățile interne, eh, beneficiind totodată de toată securitatea plăților interne la un cost mai redus. Astfel, stimulăm inovarea și dăm o dimensiune nouă, suplimentară pieței interne. În acest compromis se înregistrează un progres față de propunerea inițială a Comisiei. Aici este utilitatea muncii noastre. Am dat uh, dovadă de inteligență și am văzut că multe texte ale comisiei sunt îmbunătățite, clarificate datorită muncii noastre împreună. Raportul comisiei Econ, pregătit de doamna Esaia, contribuie uh, clar la îmbunătățirea propunerii noastre. Voi cita două exemple care susțin consumatorii. 1. Dispariția programată a codului BIC începând cu 2014, o informație în minus care nu mai trebuie să fie furnizate de către uh, consumatori. În al doilea rând, a, dispar supracosturile pentru uh, plățile transfrontaliere, care se va aplica din momentul intrării în vigoare a raportului. cele două sisteme de credit și de debit contribuie la uh, activitățile prestatarilor și consumatorilor. Uh, susținem și migrarea spre SEPA și utilizarea noului cod IBAN. Comisia este mulțumită de compromisul final actual. Suntem dispuși să um, discutăm guvernarea SEPA până la sfârșitul anului 2012 și uh, să susținem protecția consumatorilor prin rambursarea uh, în totalitate a taxelor abuzive preluate. De asemenea, avem trei declarații care apar în anexa rezoluției și reflectă uh, compromisul care a fost atins în luna decembrie. În concluzie, doamnă președinte, prin acest compromis adaptăm piața plăților la cadrul juridic de care este nevoie pentru a avea o piață integrată a plăților în Europa. O piață unde plățile se efectuează la fel de rapid, eficace, eh, ca la nivel intern la un cost redus. Și este vorba de un progres concret pentru piața unică, pentru cetățeni și pentru micile întreprinderi. Mulțumim, domnule comisar. Acum are cuvântul doamna Evelyn Gebhardt în numele Comisiei IMCO. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia IMCO s-a preocupat în detaliu cu problema SEPA, zonei unice de plăți în euro, fiindcă e vorba clar de protecția consumatorilor aici. Pot să spun că sunt foarte mulțumită de compromisul la care s-a ajuns, fiindcă acesta implică câteva din subiectele care au fost dezbătute la noi în comisie. E foarte bine că regăsim aceste idei în compromis și e bine că putem să spunem consumatorilor că uh, atunci când tratăm probleme de ordin financiar, ne gândim și la ei. Pentru că această impresie nu e întotdeauna una de la sine înțeles în rândul alegătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, în domeniul plăților există câteva obstacole uh, la nivel european. E cazul să le demontăm. Tocmai de aceea salut sincer faptul că raportoarea s-a impus și că în domeniul zonei unice de plăți în euro vom avea pe viitor unitate. Vom putea utiliza pentru a efectua plăți în străinătate un singur cont. Asta e un, acesta e un lucru foarte benefic pentru IMM-uri și nu numai, ci și pentru uh, uh, cetățenii care sunt uh, lipsiți de mobilitate, pentru cetățenii care nu sunt acasă, sunt plecați în concediu și au nevoie de acces la același cont. Uh, a sosit momentul să trecem mai departe astfel încât să simplificăm acest domeniu. Nu ar fi fost bine să menținem uh, acele două conturi obligatoriu, în mod obligatoriu pentru consumator. Cred că s-ar fi ajuns la confuzie. Avem nevoie de claritate și securitate juridică în primul rând și iată că tocmai uh, aceste două obiective au fost atinse acum. Doresc, nu în ultimul rând, să menționez uh, și importanța informării cetățenilor noștri. Foarte mulți cetățeni se tem de noul număr SEPA sau de noul număr IBAN, fiindcă li se pare că e mult prea lung. Dar dacă le explicăm cetățenilor cum anume e compus acel număr de cont, lucrurile vor deveni mai ușor de înțeles. Avem nevoie de o campanie de sensibilizare, astfel încât cetățenii noștri să fie puși în temă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Gebhardt! Acum urmează intervenția uh, eurodeputaților ce intervin în numele grupului politic. În numele PPE are cuvântul domnul Gay Mitchell. Cel puțin trebuia să intervină, dar nu cred că este în încăpere. Îl rog atunci pe domnul Ivari Padar să intervină în numele socialiștilor și democraților. Dragi colegi, în primul rând, dați-mi voie să îi mulțumesc uh, doamnei raportor pentru activitatea excelentă a domniei sale. Le mulțumesc de asemenea și tuturor raportorilor din umbră. Pentru că acest raport este un exemplu superb a modului în care această metodă comunitară duce la rezultate progresive, care încurajează piața unică. Zona unică, SEPA, ajută la o mai bună înțelegere comună. costurile care ar putea să ajungă uh, pe umerii statului din cauza diverselor sisteme existente în diversele state membre era un pericol pentru uh, piața unică. Și acum trebuie să vedem că este foarte bine că am putut ajunge la un uh, compromis. Bineînțeles, fiecare schimbare are un preț și durează până te obișnuiești cu o schimbare. Pentru grupul socialiștilor și democraților, punctul de plecare a fost necesitatea de a avea niște reguli europene comune. Dar avem și necesitatea de a proteja consumatorii. Tocmai de aceea avem nevoie de o singură dată pentru aplicarea SEPA Dar, de asemenea, au existat și alte soluții cu care am fost de acord. În primul rând, problema prețurilor sau a creșterii artificiale a prețurilor potențiale. Pentru că, deși dacă concurența crește, prețurile ar trebui să scadă, solicităm Comisiei să fie foarte vigilentă în perioada de, uh, care urmează după intrarea în vigoare a acestui regulament. Apoi, în al doilea rând, uh, administrarea SEPA era pe mâna băncilor. Acum subliniem importanța de a include pe toți actorii interesați în uh, procesul de gestionare și supraveghere. În al treilea rând, codurile acestea foarte lungi nu vor mai fi solicitate cu plățile interne începând de la 1 februarie 2013 și în ceea ce privește plățile transfrontaliere de la 1 februarie din 2016. Apoi, Standardele BBAN și uh, tranziția de la acestea la IBAN va fi una destul de ușoară. Pentru că acest lucru ne-a adus certitudine juridică mult mai mare. Apoi uh, s-a introdus o perioadă de tranziție pentru anumite sisteme de plată și SEPA este un exemplu minunat al modului în care cooperarea duce la rezultate care sunt pe placul tuturor și sunt bune pentru toată lumea. S-a spus că implementarea SEPA ar putea duce la economisirea 123 de miliarde de euro într-o perioadă de uh, șase ani. Tocmai de aceea sper să vedem că acest lucru se uh, aplică și în continuare. Mulțumesc, domnule Padar. Aș dori să-i dau cuvântul doamnei Sofie Invelt din partea liberalilor. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și raportoarei care a rămas la aeroportul Schiphol. Înțeleg activitatea sa a fost exemplară. Nu intru în detalii pentru că colega uh, a prezentat toate beneficiile așteptate din partea SEPA. Eu aș dori să pun accentul pe proces, pentru că dacă ascultăm beneficiile pe care le vom avea de la SEPA, mi se pare incomprehensibil de ce durează atât de mult timp? De ce avem perioade de tranziție atât de lungi? De, te- de ce avem atât de multe exemple, excepții? Suntem într-o criză economică, trebuie să fim competitivi pe piața internă și ceva relativ minor, cum ar fi transferul de credit sau de debite prin SEPA, uh, mi se pare un lucru foarte simplu care uh, ia foarte mult timp însă. Trebuie să ne uh, înțeleg că durează să te obișnuiești cu un sistem nou, dar dacă ne uităm la uh, Grecia, dacă ne uităm la primăvara arabă, considerăm că schimbarea de la 12 la 18 numere într-un ban, într-un cod uh, bancar este o problemă principală în Europa, ne facem iluzii. Noi trebuie să ne schimbăm, trebuie să ne consolidăm poziția economică în lume. Plățile reprezintă Uh, lubrifiantul pieței interne. De aceea aș dori ca toate statele membre să respecte termenele care sunt extrem de generoase și de asemenea vreau să discut despre noile metode de plată. Uh, sper că în cazul lor procesul va fi unul mult mai rapid. Mulțumesc foarte mult, doamna Entfeld. Urmează domnul Sven Giegold în numele verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, în primul rând vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea foarte bună, inclusiv cu dumneavoastră, domnule Barnier. Contextul acestui raport este, bineînțeles, că Europa trebuie să devină o piață comună și are nevoie de o zonă comună de plăți. Acest lucru a durat foarte mult timp și este un exemplu tipic al modului în care uh, atunci când respingi standarde europene și le refuzi în loc să cooperezi, așa cum a spus pe bună dreptate și doamna Sofie Inveld, uh, întârzi prea mult procesul. Ne-am fi descurcat mult mai rapid și am fi obținut rezultate mai bune pentru consumatori și pentru IMM-uri dacă uh, am fi cooperat și IMM-urile n-ar fi trebuit să aștepte atât de mult să ajungă la standardele necesare. Întrebarea principală era ce se va întâmpla cu dreptul de uh, plată suplimentară, de replată, de recompensă. Eu văd că aici nu există nicio schimbare și sper că Comisia va analiza totuși situația, dar este important ca drepturile acestea să rămână la nivel național, pentru că în Germania Acestea reprezintă fundamentul pentru evitarea haosului. Și este important ca în Parlament, unde am văzut că există niște uh, proceduri pentru uh, debite directe stabilite de Parlamentul uh, German, uh, acum acest proces a fost europenizat și este foarte important ca în plățile de pe viitor să existe mai multă democrație. Îi mulțumesc domnului Barnier pentru că a preluat propunerea noastră ca acest Consiliu de plăți europene să nu mai determine pe cont propriu standardele. Aștept cu interes să lucrez cu dumneavoastră pe acest subiect. Mulțumesc, domnule Gigol, și acum îi dau cuvântul domnului Ciuntis în numele GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, domnule comisar, dezbaterea pe care o purtăm în această seară pare să fie străină de realitate. Cel puțin așa ar putea fi interpretate lucrurile. Poate că spun asta fiindcă sunt influențat de ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul Elen. Din nou, austeritate, recesiune, acestea ne fiind singurele probleme cu care, cu care se confruntă Grecia la ora actuală. Discutăm în acest caz despre zona unică de plăți în uh, euro. Discutăm tocmai într-un moment în care ne aflăm în plină recesiune care afectează din ce în ce mai mult Europa. Nu e oarecum ironic că discutăm despre soluționarea acestei probleme, dat fiind că cetățenii nu mai au euro de transferat? Până la urmă, cine va beneficia de pe urma plăților în SEPA? piețele multinaționalele, marile întreprinderi? Da, pentru că ele au vrut să să promovăm uh, acest sistem de sistem unic. Pe lângă necesitatea de a proteja drepturile consumatorilor, iată ce observații am de făcut. În primul rând, această schimbare va implica costuri ridicate și trebuie să ne asigurăm de faptul că acestea nu vor fi suportate de cetățenii simpli, fiindcă de multe ori așa se întâmplă cu toate uh, costurile bancare sunt transferate direct cetățenilor. Trebuie ca cetățenii să fie informați corect. Uh, și, nu în ultimul rând, menționez încă un aspect extrem de important. Sunt uh, vizate și sunt vizați banii electronici, așa că trebuie să ne asigurăm că există măsuri de intervenție împotriva cauzelor de fraudare a consumatorilor. E foarte bine că există un uh, termen limită prevăzut. Trebuie să ne asigurăm că nu există niciun fel de uh, Uh, impozit din cifre de taxă percepută în momentul în care este emis un nou card. Domnule Ciuntis, doi colegi doresc să intervină cu cartonașul albastru. Mai întâi Hans-Peter Martin, dacă sunteți de acord. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă minunează puțin, domnule Ciuntis, să aud uh, astea de la dumneavoastră. Oare Grecia e atât de izolată încât nu mai face niciun fel de transfer de euro? Oare pe viitor nu vor exista mulți cetățeni eleni care vor merge în străinătate uh, și nu vor trimite înapoi acasă bani, ei fiind lucrători sezonieri în Europa? Dincolo de bănci, nu puteți să recunoașteți că tocmai prin această unificare a sistemului de plăți se poate uh, reduce exact profitul băncilor? Domnule Ciuntis, aveți cuvântul pentru răspuns. Zic. Mulțumesc. Iată ce voi spune eu. Eu nu cred că ați înțeles foarte bine ce vreau eu să spun. E foarte clar că băncile vor profita. Poate nu m-ați înțeles dumneavoastră bine. Nu neg celelalte comentarii făcute de dumneavoastră, însă eu cred că trebuie să privim lucrurile dintr-o perspectivă corectă. Uh, eu cred că trebuie să ne gândim ce înseamnă acest subiect, tratarea acestui dosar acum, pentru că se taie salariile oamenilor și trebuie să gândim în termenii situației economice actuale. Nu puteți nega nici dumneavoastră ceea ce se întâmplă și e vorba de o recesiune care afectează nu doar Grecia. Recesiunea, austeritatea sunt lucruri la ordinea zilei am făcut aceste comentarii constructive pentru a îmbunătăți raportul. Domnule Gigold, acum aveți dumneavoastră o întrebare. Stimate coleg, aș dori să adresez următoarea întrebare. Sunt perfect solidar cu grecii care, din păcate, trebuie să suporte, crize, ă, să suporte costurile acestei crize. Mă simt responsabil, mai ales că suntem în proiectul integrării europene dar dumneavoastră ați uh, emis câteva comentarii specifice în ceea ce privește SEPA. Eu nu v-am văzut la reuniunea raportorilor din umbră, unde am discutat foarte deschis. Nu v-am văzut acolo, nu v-am văzut nici asistenții. Aș vrea să vă întreb, de ce uh, puneți aici întrebări pe marginea acestui uh, raport? De ce faceți comentarii, având în vedere că ați avut posibilitatea de a interveni înainte de a se ajunge la plenară? Nu e corect ce se întâmplă. Domnule Ciuntis. Νομίζω ότι ο κύριος συνάδελφος δεν χρησιμοποίησε σωστή ορολογία. Cred că domnul Giegold nu a folosit cuvintele potrivite. Poate există diverse motive pentru care nu am putut să mă implic în procedurile inițiale. Însă, aici nu sunt opinii pe care le prezint o a doua oară. O singură dată le-am prezentat și plenara are scopul de a da uh, oamenilor ocazia de a-și exprima opiniile. Nu văd de ce mâinile mele ar trebui să fie legate în acest domeniu. Mulțumesc. Urmează domnul Terho în numele Europei Libertății și Democrației. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Yhteinen euromaksualue on pohjimmiltaan hyvä hanke. Vă mulțumesc. Acest spațiu unic al plăților în euro este o inițiativă bună. A fost o inițiativă susținută de către cetățeni și de către societăți. Este mult mai practic să utilizăm aceleași date pentru plăți peste tot în Europa. Acest lucru, lucru facilitează și facturarea electronică. Însă există câteva probleme practice. De exemplu, unele state sunt mai eficiente decât altele. și au luat decizii suplimentare. Dacă alte state nu, ia, nu pun în aplicare uh, deciziile, nu uh, există modalități de a le face să acționeze mai rapid. De exemplu, în Finlanda, suntem obligați să utilizăm un număr extrem de lung pentru fiecare cont bancar. Cetățenii au avut multe probleme cu utilizarea noului sistem. Pentru că plățile interne acum sunt la fel de dificile ca plățile externe. Trebuie să grăbim lucrurile și trebuie să acționăm. Pentru mine, pe, perioada de tranziție trebuie să fie uh, cât mai scurtă posibil. Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul, domnul Hans-Peter Martin în numele deputaților neafiliați. Iată Mulți dintre cei care au susținut mereu că suntem supra-birocratizați, au spus că trebuie ca Europa să fie simțită. Și eu cred că asta decidem noi aici. Ne apropiem de primăvara europeană. Uh, Um, pentru că lucrurile, uh, vremea se încălzește, lumea merge din ce în ce mai des afară și are chef de călătorit. Eu uh, vin din, provin dintr-o zonă care se află în imediata vecinătate cu Elveția și, au, uh, și cu Germania. Odată a trebuit să plătesc o amendă la Lindau de 5 mărci. Și pentru că răspunsul meu a fost prea târziu, suma a crescut la 10 mărci. Iar pentru că la final a trebuit să suport și um, costurile bancare, am avut 17 mărci. Președinta întrerupe. Îmi cer scuze că vă întrerup, îmi cer scuze, însă mi se pare că e o problemă cu interpretarea în franceză. E o problemă cu interpretarea în franceză și tocmai de aceea a trebuit să vă întrerup. Îmi cer scuze puteți să reîncepeți intervenția. Vă mulțumesc, nu mi s-a întâmplat în 12 ani asta, dar nicio problemă, reîncep. Deci, îi avem pe cei care mereu critică uh, centralizarea excesivă și birocratizarea. Dar avem acum acest proiect și vedem că avem un proiect cu adevărat european și ne îndreptăm către o primăvară europeană. Lucrurile se încălzesc. Eu provin dintr-o zonă cu două laturi învecinate, Germania și Elveția, Uh, și pot să menționez un caz din experiența, din experiență proprie. Am primit o amendă uh, de cinci mărci în Germania și din cauza că nu am reușit să o achit la timp, uh, a crescut la 10 mărci, iar la final, suportând și costurile bancare, 17 mărci. Deci, până la urmă, raportul a fost de 1 la 14. Iată lucrurile mărunte uh, care enervează la culme pe toată lumea. De data aceasta reușim să avem un proiect care nu ne costă nimic și care merge direct către cetățeni. În al doilea rând, foarte multe IMM-uri fac afaceri în străinătate. Poate nu vă vine să credeți, dar Austria face afaceri în Germania sau în Cehia sau uh, oriunde altundeva în Europa extinsă. Mereu costurile transfrontaliere au fost uh, destul de mari și uh, până la urmă aceste costuri, sigur, au reușit să fie reduse după uh, în mari negocieri, dar ideea este că mereu a fost nevoie să fie deschise mai multe conturi, uh, contabilitatea a fost mereu foarte complicată, Controlele și inspecțiile au fost și ele mereu uh, mult prea complicate și ineficiente. De data aceasta toată lumea primește ceea ce își dorește, dar E un lucru pe care ni l-am fi dorit mai devreme. Oricum, cel puțin ne îndreptăm în direcția potrivită, acolo unde dorim cu toții să ajungem. Vrem să avem transparență, vrem ca toată lumea să poată să monitorizeze fluxurile de plată și aici mă repet, mă bucur foarte mult de fiecare dată când avem astfel de inițiative care ne fac cu toții să ne gândim la o primăvară europeană. Președinta, mulțumim foarte mult. Acum uh, intervin uh, eurodeputații în nume propriu. Primul care intervine este Jean-Paul Gozes, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, domnule comisar. Domnule comisar, știți cât de mult apreciez tot ce faceți dumneavoastră. Subiectul la care ne referim în seara aceasta este important. Eu am fost raportor la directiva servicii de plată în mandatul precedent și știu că Munca pentru armonizarea serviciilor de plată în Europa este foarte importantă. Dați-mi voie acum doar să vorbesc despre o chestiune supărătoare. Comisiile, comisioanele interbancare multilaterale. De, de câte ori am putut să spun acest lucru, am spus-o. De când am lansat uh, primul uh, S SEPA în 2005, cel mai greu este să se stabilizeze sumele atunci când sunt excesive. De ce sunt uh, legitime aceste comisioane? Pentru că serviciul de plată este un serviciu comercial și trebuie ca institutele de plată create prin titlul 2 al directivei menționate anterior să uh, desfășoare o activitate comercială. Deci este normal să fie remunerate această remunerație trebuie să fie justificată prin serviciul oferit și din acest punct uh, de vedere, comisioanele interbancare multilaterale au fost fixate, fixate abuziv. Însă astăzi lucrurile s-au modificat și situația la care am ajuns prin acest nou text este paradoxală pentru că prin acest text se rezolvă o problemă în discuție în justiția europeană, se autorizează comisioanele interbancare la nivel național și se interzic mai degrabă pentru operațiunile de tranzacționare, însă comisioanele interbancare funcționează atunci când este vorba de refuzul sau respingerea plății. Toate acestea nu sunt prea coerente și cred că ceea ce a făcut acum nu trebuie să fie uh, un exemplu pentru ce se va face în următorul regulament pe tema cardurilor bancare. Cred că regulamentul trebuie să, reglementarea trebuie să fie mai bine făcută și uh, să nu profităm de faptul că aceste comisioane se aplică doar în șase state ca să spunem că sunt inutile, pentru că în alte părți, de fapt, nu există transparență și aceste servicii se uh, plătesc prin alte moduri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gozes! Are cuvântul domnul Cutaș

Все още не е част от еврозоната. Има някои сектори на българската икономика в които уговарянето на сделки и плащането вече традиционно се извършва в евро. domnule președinte. Iată, există anumite sectoare ale economiei în care se fac în mod tradițional plățile în euro. Cum ar fi sectorul imobiliarelor și al chiriilor atunci când Cineva dorește să efectueze un transfer dintr-o bancă bulgară într-o altă bancă bulgară, acest lucru este văzut ca un transfer internațional, dacă este vorba de o, un transfer în valută. Drept urmare, se uh, percepe un comision, o taxă de ambele părți. Acest uh, fapt crește cu 10% costul pentru această tranzacție. documentul pe care îl dezbatem astăzi va îmbunătăți în mod semnificativ situația, mai ales pentru cei din afara zonei euro. Mai există încă un aspect. Indiferent de tot ce spunem despre comisioane și că ele pot fi stabilite numai de, uh, de către piață, propunerea din acest pentru acest regulament ne arată că prin instrumente judiciare legale putem reglementa taxele și comisioanele. Și acest lucru trebuie să-l facem în Europa. Vă mulțumim, domnul Otmasc, Otmar Caras. Mulțumesc, doamnă președinte. O piață comună are nevoie de o valută, de o monedă comună și de un cadru de uh, transfer al uh, banilor. Etapele sunt multe și există obstacole. Există unii care se opun în continuare. Parlamentul și cu Consiliul uh, se tot dispută pe acest subiect. În 2014 este stabilit termenul limită pentru un cadru de plăți unic în zona euro și în octombrie 2016 este data limită pentru Uniunea Europeană și zona non-euro. Dar putem să acționăm mai repede. Trebuie însă să fim conștienți de faptul că nu mai este cazul ca fiecare întreprindere să trebuiască să-și creeze un cont în fiecare stat membru unde uh, face afaceri vedem că un cetățean dintr-un alt stat membru lucrează în uh, alt stat membru și își primește salariul pe contul de acasă. Vedem că se economisesc miliarde. Drept urmare, cu această propunere am făcut astăzi foarte mult pentru consumatori și, pen- și am creat o valoare adăugată Uh, a statutului de membru în uh, Uniunea Europeană. Împreună cu doamna președinte sunt uh, mă, mă ocup de comunicare în acest domeniu și este, iată, un exemplu foarte bun a ceea ce uh, câștigă cetățenii din uh, faptul că sunt în Uniunea Europeană. Am Uh, menținut uh, debitele directe electronice, am uh, salvat, să spunem așa, debitul direct, am, fă, am făcut așadar un bun compromis și un pas înainte. Vă mulțumim, domnule Caras. Urmează doamna Flașicova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi o piață integrată cu plăți în euro, fără mari diferențe între sistemele naționale, toate acestea sunt esențiale pentru funcționarea unei piețe unice. Aceste măsuri ar fi putut fi luate mai devreme, dar ne bucurăm că uh, le adoptăm chiar și acum. În Uniunea Europeană se înlocuiesc acum posibilitățile, instrumentele naționale și se înlocuiesc așadar cu SEPA, care oferă cetățenilor servicii de plăți, de încredere la costuri uh, decente. Se creează o, o zonă cu, o, uh, cu bune condiții pentru dezvoltarea com, uh, concurenței uh, și va urma și o implementare rapidă. Se vor obține și economii și o mai bună eficiență. De asemenea, în general se, se creează o scădere a costurilor, iar acest lucru este în beneficiul mai ales al țărilor care la ora actuală plătesc prea mult pentru astfel de servicii. Există, bineînțeles, și perspective politice din acest uh, punct de vedere. Toate aceste lucruri sunt importante și pentru strategia Europa 2020. Este foarte important de aceea ca transferul către SEPA să se facă rapid. Iată, un exemplu foarte bun pentru metoda comunitară și un mare beneficiu adus cetățenilor noștri. Doamna președinte, vă mulțumim. Urmează domnul Melzer. Progresul tehnologic și SEPA au cu siguranță um, um, avantaje. O mai bună posibilitate de planificare, timp de transfer mai scurt. Însă, iată, asta, acest lucru ajută și pentru ca uh, cărțile de debit să poată fi folosite și pentru a face plăți, nu numai pentru a retrage bani de la bancomat. Însă uh, instrumentele sunt complicate și mai ales vârstnicilor le este dificil să um, facă față cu toate aceste locuri, lucruri, uh, să facă față acestor lucruri noi, de aceea este bine că s-a păstrat um, vechiul sistem de uh, debit direct de asemenea, um, s-a creat protecție împotriva hackerilor, de exemplu, sau a site-urilor uh, false. Uh, și din acest punct de vedere, pentru mine este foarte important să rămână valabil dreptul de a um, anula o plată făcută. Există însă și uh, loc de abuz pentru, mai ales în ceea ce numește cărțile de credit. Aici uh, ofertanții trebuie să fie uh, vinovați, nu, uh, nu consumatorul trebuie să fie considerat responsabil. Vă mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Dau cuvântul domnului Silvestris. Signora Presidente, grazie signor Commissario. Quello che stiamo compiendo... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Am ajuns uh, acum la ultimul pas pe care trebuie să-l mai facem pentru zona euro și uh, data limită, data fatidică, este uh, scadența pieței unice și reprezintă Uh, avantaje economice foarte mari. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru acest lucru, pentru că prin intermediul SEPA se vor face economii de sute de miliarde de euro. Un avantaj enorm pentru consumatori. Așadar, această zonă de plată unică în euro este un pas înainte pe care îl salutăm. Iată că metoda comunitară dă roade

în acelai timp este esenială reglementarea comisioanelor interbancare multilaterale pentru debitele directe. consider că trebuie să fie întreprinse însă mai multe eforturi pentru promovarea activă a produselor sepa. Funcționarea pieței unice nu poate funcționa fără eliminarea obstacolelor în domeniul bancar. De aceea, eforturile pentru crearea unei zone uh, unice și cu, uh, cu aplicarea unor standarde internaționale este binevenită și va uh, îmbunătăți fluxul financiar. Faptul că până în 2014, respectiv, ă, statele din zona euro trebuie să adopte acest, ă, ă, acest sistem și toate statele membre ale Uniunii Europene până în 2016, e bine, acest lucru este un semn al construirii comune a pieței unice. Cetățenii și întreprinderile europene vor saluta această inițiativă. Cred că un uh, spațiu unic de plăți în, zonul, în domeniul bancar, tocmai din acest motiv, nu a fost, uh, nu s-a uh, bucurat de multe obstacole. Vă mulțumesc! Doamna Cucovici. Mulțumesc. Domnule comisar, stimați colegi, îi mulțumesc raportoarei pentru eforturile sale și pentru simplificările extrem de benefice care vor fi aduse de către sistemul SEPA. IMM-urile din Europa se vor bucura să afle că pot să economisească bani, că au condiții mai bune de creștere. Însă, avem nevoie de o platformă informațională bună pentru toată lumea și avem nevoie de o fiabilitate a sistemelor, pentru că în într-un moment al uh, eșecurilor sistemelor bancare, într-un uh, moment uh, în care acordurile de tipul ACTA sunt contestate, vedem cât de vulnerabil este acest sistem. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să fim atenți la timp. Domnul Cinghez, ultimul vorbitor. Aha, czyli że ja... Otóż bardzo chciałem podziękować. Ja... Am înțeles că e rândul meu, spune domnul Jemche. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am o întrebare. Eu cred că este vorba de o chestiune extrem de clară pentru statele care au moneda euro, însă în Uniunea Europeană mai sunt și state care ar dori să adopte moneda euro și state care consecvent spun că vor rămâne la monedele naționale. Și de aici derivă întrebarea mea, domnule comisar. Putem să fim siguri că regulamentele care trebuie să acopere întreaga Uniune Europeană până în 2016 și înțeleg că vor intra în vigoare în 13 octombrie anul curent, înțeleg că vor acoperi și uh, Regatul Unit. Vă rog să-mi spuneți, pentru că știm că sistemul bancar de acolo e foarte important pentru întreaga Europa. Mulțumesc, domnule comisar Barnier. C'est à vous. Euh, mulțumesc. Euh, doamnă președinte, voi încerca să răspund uh, cu exactitate fiecărui vorbitor. În primul rând, vreau să mulțumesc doamnei Gebhardt pentru că a reamintit progresele care s-au făcut datorită Parlamentului față de textul inițial al Comisiei, mai ales în ceea ce privește protecția consumatorilor. Spunându-și doamnei Gebhardt și dumneavoastră, că atunci când este vorba despre serviciile financiare, una din prioritățile mele principale pentru anul 2012 este chiar protecția consumatorilor. Veți vedea asta în procesul de revizuire a directivei uh, privind produsele financiare pe care o cunoaște bine domnul Gozes uh, sau um, și în ceea ce privește serviciile de intermediere în sectorul asigurărilor un alt subiect, uh, subiectul shadow banking, de exemplu, și acolo prioritatea consumatorilor va fi, uh, protecția consumatorilor, îmi cer scuze, va fi o prioritate. Și când spun protecție consumatorilor, mă refer la informare și voi spune domnului uh, Cutaș, domnului Șuntis, domnului Tero, că, într-adevăr, avem de-a face cu o schimbare, chiar cu o schimbare culturală și, ca urmare, trebuie să-i informăm pe cei vizați. Și pot să afirm că băncile sunt uh, implicate în aceste campanii de uh, informare, inclusiv pentru a asigura securitatea consumatorilor. De asemenea, aș adăuga că este adevărat, am urmărit cu mare atenție implementarea acestui uh, regulament, având în vedere necesitatea de a colabora de aproape cu băncile. Mă interesează să obținem o mai bună guvernanță a sistemului SEPA pentru ca uh, să asigurăm un, un loc clar al consumatorilor în acest sistem. Știți că mm, Comisia și-a dorit să accelereze aici uh, etapele, lucrăm uh, împreună cu Parlamentul, cu Consiliul și, într-adevăr, a trebuit să găsim un compromis care să fie echilibrat, dar și dinamic ați reamintit că am uh, fixat o dată limită în 2014, cum a spus și domnul Caras mai devreme, pentru zona euro și îi voi răspunde și doamnei Țicău spunându-i că acest proces legat de SEPA este conectat de cu un alt proces, un alt proiect al Comisiei, și anume comerțul electronic. Uh, vom lucra pe niște aspecte foarte tehnice care se referă la uh, facturarea electronică, semnătura electronică, securitatea plăților și lucrez împreună cu uh, doamna Croz și cu domnul Dali tocmai pe aceste etape tehnice care vor permite dezvoltarea comerțului electronic. Domnul uh, Șuntis a făcut o trimitere la situația gravă și dificilă pe care uh, o uh, trăiesc compatrioții săi din Grecia, înțeleg acest lucru, nu voi intra în această dezbatere astăzi, cu toții trebuie să facem eforturi pentru a redresa situația Însă, domnule Șuntis, trebuie să vă spun că țara noastră pe care o cunosc și pe care o respect este țara care din Uniunea Europeană are cel mai mare interes să se realizeze o bună integrare economică, să se obțină astfel de facilități ale plăților. Cred că țara dumneavoastră are bazele necesare și trebuie să avem încredere în ea că va putea să iasă din această situație prin efortul de solidaritate pe care îl, fac, îl face și uh, îl fac și celelalte state europene. Uh, Grecia este una din țările care are cel mai mare interes să se realizeze o bună integrare a uh, pieței unice. Ați vorbit și despre debitul direct ordinar Cred că am răspuns deja în prima parte a, a intervenției mele. Este un subiect pe care îl vom lua în considerare și în cadrul revizuirii directivei privind plățile. Domnul Gozes, ca întotdeauna, a ridicat uh, uh, probleme dificile, controversate, bineînțeles, a referit la uh, comisioanele interbancare multilaterale și trebuie să vă spun că textul nostru va aduce o soluție echilibrată care prevede în timp eliminarea acestor comisioane care nu sunt favorabile consumatorilor, se vor elimina costurile ascunse uh, și în același timp textul recunoaște că interzicerea acestor uh, comisioane interbancare multilaterale, forfetare, care sunt aplicate în șase state membre, ar putea ridica totuși o problemă pentru anumite bănci care au beneficiat de aceste comisioane până în prezent. De aceea ne-am gândit la o perioadă de tranziție, a spus și dumneavoastră, ea va fi până în 2017, însă aceasta nu va Uh, afecta în niciun fel ceea ce se va întâmpla în domeniul cardurilor bancare, așa cum ați spus și dumneavoastră. Domnule Mölzer, dumneavoastră ați vorbit despre regulamentul privind consumatorii și necesitatea de a uh, asigura o, o securitate a consumatorilor. Vă asigur că vom întări drepturile consumatorilor uh, aceștia vor avea posibilitatea să uh, stabilească o sumă maximă pentru uh, transferurile de credit, uh, vor putea să stabilească niște date și astfel la fiecare tranzacție se va, uh, consumatorul va putea să verifice dacă ea a fost făcută în mod corect, dacă nu, el va putea fi rambursat. Am înțeles uh, întrebarea domnului Stoianov uh, legată de transferurile interne în anumite cazuri. Din păcate nu am, întreba, nu am răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Va trebui să facem o anchetă în acest sens. Domnul Pașca, doamna Băsescu au vorbit despre economiile pe care le poate aduce acest proiect pentru consumatori și pentru întreprinderi și ați avut dreptate să faceți asta. Doamna Flasicova a vorbit despre cadrul favorabil pentru competitivitate și dumnea ei are dreptate. Și îi mulțumesc și domnului Caras pentru că a subliniat valoarea adăugată a acestui proiect și acesta este și punctul despre care am tot discutat, pentru că vorbim despre un progres, despre o valoare adăugată pentru piața internă, așa cum a spus și domnul Caras, și îi voi reaminti și domnului Zemche că este vorba în acest proiect de toate plățile în euro din zona europeană și nu numai țările unde există moneda euro. Deci e vorba de toate statele Uniunii Europene și nu numai statele care fac parte din zona euro. Și voi încheia, doamnă președinte, mulțumindu-i raportoarei pentru calitatea muncii sale. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Încheiem aici dezbaterea pe acest raport. Votul va avea loc mâine la ora 12. Pe ordinea de zi avem acum